mai multă coeziune. Nu e timpul să, e timpul să rămânem uniți, doamnă președinte. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Ă, procesele verbale ale ședințelor de ieri și de azi vor fi supuse despre aprobare la începutul ă, plenarei viitoare. Dacă nu există nicio obiecțiune, Uh, voi supune rezoluțiile adoptate astăzi uh, celor numiți în rezoluție și cu asta am încheiat uh, reuniunea de azi, reuniunea plenară a Parlamentului European.